Uh, campania foarte corectă și m-aș bucura foarte mult să putem să colaborăm foarte strâns și pe viitor. Dragi colegi, alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Ei bine, vă fac următoarea propunere cu privire la această alegere. Termenul pentru depunerea candidaturilor să fie stabilit astăzi după amiază la ora 18.30. Văd că nu văd vreo obiecție, așa atunci, așa, așa vor rămâne lucrurile. Și vreau să aduceți uh, aceste candidaturi unde în uh, biroul, în spațiul uh, președintelui uh, R00.101 în clădirea lui Weiss. Aceste candidaturi vor fi înmânate uh, vicesecretarului uh, general până la ora 18.30 la, în uh, espațiul la prezidență. Acum întrerupem sesiunea, ea va fi reluată diseară la ora 19.30. Mulțumesc!